Președintele m-a rugat în numele său să fac următoarea declarație. Stimați colegi, duminica viitoare este Ziua Internațională împotriva violenței, uh, a violenței împotriva femeilor. Din păcate, violența împotriva femeilor este o realitate de zi cu zi în lume, dar și în Uniunea Europeană. Violența împotriva femeilor nu cunoaște uh, frontiere. Una din cinci femei a fost uh, supusă violenței domestice odată în viață. Vorbim despre violență fizică, uh, psihologică și de abuz sexual. Este o situație inacceptabilă. Citez din Carta Drepturilor Omului. Demnitatea omului este uh, de neatins. Ea trebuie să fie respectată și protejată. Articolul 3. Fiecare persoană are dreptul la integritate uh, fizică și psihologică. Am, în Uniunea Europeană am stabilit standarde minime și uh, am luat uh, măsuri pentru protecția victimelor. Sunt pași importanți, dar mai este mult de făcut. Este important să se pună capăt acestei violențe și pentru asta, împreună, bărbați și femei trebuie să luptăm. Trebuie să aplicăm măsurile adoptate și să asigurăm fondurile necesare. Instituțiile europene, statele membre și societatea civilă trebuie să lucreze mână în mână pentru a uh, Uh, dezvolta o strategie globală pentru uh, lupta împotriva violenței împotriva uh, femeilor. Doamna Gular, un punct de ordine. Domnule președinte, mi se pare caragios că facem declarații pentru a um, combate violența împotriva femeilor în ziua în care Consiliul hotărăște că nicio femeie nu va face parte din Consiliul de Administrație al Băncii Centrale Europene. Mulțumesc, doamnă Gular. Am să, totuși, uh, cu cât, pe cât de justificată a fost uh, observația dumneavoastră, uh, aș dori să vă rog să solicitați punct de ordine numai când este cazul. Dați-mi voie să salut o delegație din Elveția, stimați colegi, dați-mi voie să-i urez bun venit președintelui uh, uh, Parlamentului uh, elvețian și altor oficiali din